Dear colleagues, it is uh, time to start. Dragi colegi, trebuie să începem lucrările, deoarece îl avem printre noi și pe domnul Șefcovici alături de noi și, pe de altă parte, cred că toți colegii doresc să îi pună întrebări, să-l asculte, deci trebuie să începem acum. Vreau să vă spun numai că, dacă nu sunt obiecțiuni, putem considera că, fără modificări, ordinea de zi se consideră adoptată. Iar la punctul 2, vreau să vă reamintesc că regimul de interpretare de astăzi din 20 de limbi și, ca de obicei, documentele sunt disponibile pe internet, uh, prin e-meeting și, în general, uh, sunt difuzate pe internet lucrările noastre. Punctul 3 Recomandările coordonatorilor au fost trimise pe e-mail și dacă nu sunt obiecțiuni și ele pot fi considerate ca fiind uh, adoptate. Punctul 4. Ajungem încet încet și la punctul dumneavoastră. Se adresează domnul președinte, domnului comisar. Trebuie să fac un raport în legătură cu negocierile în curs ce privește alimentele noi, novel foods. Am avut un trialog și am avut un schimb de opinii cu comisiul, Comisia și cu Consiliul, mai ales pe punctele delicate asupra cărora nu ne-am pus de acord. În primul rând pe actele delegate, ne-a menținut așadar poziția. Apoi, clonarea. Acolo avem poziții divergente față de cele ale Consiliului noi dorim un articol, uh, Consiliul ar putea eventual să accepte un uh, considerent, însă în ceea ce privește propunerea finală pe care noi am adresat-o Consiliului, aceasta încă nu și-a primit răspunsul. Răspuns pe pachetul de compromis care trebuie să ne parvină, sperăm noi, până la sfârșitul acestei săptămâni. Putem să începem așadar discuția pe punctul 5, uh, de zi, punct de schimb de vederi împreună cu comisarul uh, vicepreședinte al Comisiei Șefcovici în contextul dialogului structurat cu Comisia și, ca de obicei, îi dau imediat cuvântul vicepreședintelui Comisiei Europene, răspunzător uh, pentru energia, Uniunea Energetică și vom avea, deci, un schimb de vederi după aceea. Este clar că suntem extrem de interesați de anumite aspecte de pe agenda dumneavoastră de lucru Urmărim cu multă atenție negocierile, având în vedere că ne apropiem de conferința COP21 de la Paris în luna decembrie și suntem foarte interesați să știm care ar fi prioritățile, dar și ultimele evoluții din cadrul negocierilor. De asemenea, să știm mai multe despre uh, ce preconizați în cadrul portofelului dumneavoastră, uniunea energetică, decarbonizarea, printre altele. Și este clar că și Comisia noastră, dar și restul lumii, vrea să afle ultimele noutăți. Mai cu seamă, până în vedere programul de lucru pe 2015 și cel care urmează, deci pe 2016, lucruri pe care le vom discuta împreună cu Comisia în viitorul apropiat. Aveți cuvântul 15 minute ca să ne puteți explica care vă sunt prioritățile pe temele respective și uh, inclusiv pe documentul pe care îl avem în discuție. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte Lavia, onorabili membri ai Comisiei Envi, dragi col prieteni, dragi colegi. M-am uitat pe agenda mea și ne-am întâlnit uh, destul de de curând, mai puțin de patru luni au trecut și la vremea aceea vă prezentam viziunea pe care o aveam pentru o energie, uniune energetică ambițioasă, discutam de ce era important ca europenii să beneficieze de energie ieftină, sigură, competitivă, durabilă și era o ocazie la vremea aceea să preiau ideile dumneavoastră și sunt sigur că, de fapt, în documentul final privitor la Uniunea Energetică, chiar s-a și întâmplat asta, au fost preluate foarte multe idei prezentate și am prezentat și o comunicare care apoi s-a transformat într-o adevărată strategie. Curând după prezentarea sa, strategia a fost uh, adoptată de către Consiliul European și întâmpinată cu entuziasm de Parlament. Vă mulțumesc! și bine primită și de cetățeni și de principalele părți interesate. Însă este numai începutul unui proces, aș zice, decisiv. A venit momentul să materializăm beneficiile Uniunii Energetice. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte. De Dimineața am anunțat uh, o nouă fază, o fază crucială aceea implementării printr-o serie de acțiuni concrete la nivel politic, diplomatic și legislativ și ca și în faza precedentă o să mă asigur că va fi vorba de un efort comun al tuturor comisarilor care fac parte din această familie a Uniunii Energetice și vom colabora foarte strâns, bineînțeles, și cu Parlamentul dumneavoastră. Avem nevoie deci de o abordare colectivă puternică. Aceasta s-a dovedit a fi totdeauna cheia succesului. Permiteți-mi să văd principalele aspecte. Aș începe cu aspectul politic. Este clar, zic eu, că trebuie ca Uniunea Europeană să sosească, cum ar veni, în statele membre, să uh, preocupe parlamentele naționale, primarii, partenerii sociali, firmele studenții și alte organizații. Acesta este și scopul acestui turneu al Uniunii Energetice pe care l-am anunțat de dimineață, pentru a explica la fața locului cum că Uniunea Europeană este um, ceva care aduce un triplu câștig pentru consumator, pentru economie și pentru mediu. De asemenea, o ocazie pentru a discuta cu cetățenii și cu actorii politici ce înseamnă Uniunea Energetică pentru fiecare uh, Uh, țară în parte și intenționez să folosesc această ocazie de vizitând țările respective pentru a culege cele mai bune practici și să vedem care sunt exemplele din Europa care poate să ne ajute să realizăm această tranziție energetică atât de necesară în Europa. Experiența actorilor locali, primari, IMM-uri, investitori este prezent în Europa, dar știți bine că Trebuie să existe mai multă vizibilitate a acestor experiențe și trebuie să sprijinim mai bine pe cei care iau hotărâri, decizii. Acest turneu va permite guvernelor naționale să-și prezinte propriile analize privitoare la oportunitățile și provocările din domeniul energiei și climatului. Și acest dialog național uh, va duce, zic eu, la uh, o serie de fișe de țară la zi fiabile și cu recomandări specifice. După ce se vor fi finalizate aceste fișe și recomandări vor fi eh, date publicității și vor face parte eh, din primul bilanț al Uniunii Energetice care va fi adoptat în această toamnă. Avem nevoie de o guvernanță robustă, dinamică, integrată, inclusivă Ambiția mea este aceea de a transforma acest bilanț privitor la Uniunea Energetică într-un instrument puternic pentru a monitoriza progresele, pentru a identifica obstacolele care încă mai persistă la nivel național, cum v-am spus, dar și la nivel regional și european. Acest instrument nu va fi uh, făcut cumva uh, în secret la Bruxelles sau separat de, de, de realitate. Din potrivă, se va uh, lucra cu partenerii locali la fața locului din statele membre, firme și așa mai departe, parteneri sociali, primari și mi-aș dori să am un dialog permanent cu aceste entități, pentru că chiar cred că avem nevoie de un astfel dialog în anii care vor veni. Acest sistem robust de guvernanță va consolida coerența acțiunilor din cadrul Uniunii Energetice, precum și coordonarea, monitorizarea, supervizarea și um, aplicarea unei presiuni exemplului în statele membre. Pentru a facilita acest lucru, de asemenea, vom avea o raționalizare a principalelor obligațiilor de raportare. Mă gândesc că în acest moment avem 200 de obligații de raportare uh, separate uh, pentru statele membre care trebuie să parvină cu toate comisiei. Astfel, voi propune, vom propune ca fiecare stat membru să facă un singur plan, un unic plan energie și climat, care să vină să acopere elementele principale din strategia Uniunii Energetice. Aici dimensiunea democratică este foarte importantă. Parlamentul European va continua să fie implicat de-a lungul acestui drum. Și să mă întorc la turneul despre care v-am vorbit, HOP Oh, mă scuzați, sper că și dumneavoastră, membrii Parlamentului Național, vă, mă veți ajuta să aduc mai aproape această uniune energetică, mai aproape de cetățeni în fiecare dintre circunscripțiile electorale. Unii dintre dumneavoastră chiar și-au exprimat interesul de a mă însoți în acest turneu de dezbatere publice. Mi se pare că e o idee foarte bună și vreau să vă invit, bineînțeles, să veniți, dacă sunteți interesați, să uh, vă alăturați mie. La sfârșitul acestui turneu uh, voi prezenta primul bilanț al Uniunii Energetice în fața Parlamentului și vom avea ocazia să discutăm împreună. De la începutul acestui uh, uh, proces uh, dinamic prin care statele membre fac uh, rapoarte um, mm, permanente față de Uniunea Europeană, e important să avem o uh, dezbatere politică profundă. Sunt sigur că uh, vom putea să contribuim astfel la implementarea Uniunii Energetice. Parlamentul European, Comisia dumneavoastră, mai cu seamă, veți fi parteneri strategici pentru a discuta și adopta toate pachetele legislative în curs. Pe lângă partea politică, Comisia Europeană se investește foarte mult și în uh, dimensiunea energetică, uh, <clears throat> în uh, diplomația energetică mă voi concentra pe aceasta acum și cu două aspecte. În primul rând, să încurajăm mai multe țări să prezinte contribuții ambițioase la COP21 la Paris și apoi să diversificăm uh, aprovizionarea energetică în Europa și rutele de aprovizionare. Doamnelor și domnilor, peste câteva luni vom avea o ocazie istorică să abordăm problema schimbărilor climatice pe plan internațional Acțiunile din Europa sunt eficiente numai dacă fac parte dintr-un efort global. Mulți membri ai colegiului sunt adevărați avocații acestei cauze. Atunci se întâlnesc cu lideri pe plan național, vicepreședinta Mogherini, înalta reprezentantă, comisarul Caniete, principalul negociator, comisarul Mimica, Mimița și alții, cu toții au pus umărul în acest uh, demers și uh, știu că mulți alți comisari au acest uh, obiectiv pe ordinea de zi. Încercăm ca să avem, uh, să vorbim într-un singur glas, inclusiv cu Parlamentul European, pe acest subiect atât de important. Personal uh, mă voi angaja într-un dialog cu anumiți dintre partenerii noștri africani. Și principal, prezentanța ai uh, Uniunii Africane care s-au deplasat aici la Bruxelles. Am discutat cu ei și urmărim cu multă atenție contribuția lor în vederea COP21. Al doilea aspect al acestei diplomații energetice se referă la diversificarea rutelor de aprovizionare și a surselor de aprovizionare cu energie. În această calitate. Discut uh, cu partenerii africani, dar nu numai, discut cu Rusia, cu Ucraina, în ce privește implementarea pachetului de iarnă, de asemenea investițiile pentru coridorul de sud, care vor aduce, um, vor aduce, vor aduce energie din Marea Caspică spre Europa. Bineînțeles că această sarcină este una imensă și este mult drum de făcut. De, făcut. de asemenea, lucrăm împreună cu comisarul uh, Caniete să ne asigurăm că Europa de Sud-Est va fi în sfârșit integrată în sistemul energetic european și că fiecare țară din această regiune va fi capabilă să obțină gaz natural din cel puțin trei surse diferite și aceste țări au suferit prea mult de o adevărată izolare în acest domeniu. În sfârșit, uh, <clears throat> următorul uh, nivel, pe lângă cel politic și diplomatic, este cel uh, legislativ. Comisia încearcă să prezinte o, o întreagă serie de pachete legislative în acest sens, care acoperă cele cinci dimensiuni ale Uniunii Permiteți-mi să subliniez care sunt principalele propuneri uh, în acest sens, care vor fi prezentate de Comisie încă din cursul acestui an. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, voi merge pe cele cinci dimensiuni. Siguranța aprovizionării. Până la sfârșitul acestui an vom prezenta o propunere pentru revizuirea regulamentului în ce privește aprovizionarea sigură a gazului pentru a consolida aprovizionarea dacă sunt uh, crize, întreruperi, pentru a uh, spori cooperarea și așa mai departe. Important este să avem o mai mare transparență în cadrul contractelor de gaz cu păr- părți terțe, așa cum ne-a cerut Consiliul din marție. De asemenea, avem un, uh, o strategie pentru gazul lichefiat natural și pentru stocare de asemenea o revizuire a faimoasei decizii privitoare la acordurile interguvernamentale IGA. Piața internă, februarie, comisarul Caniete a prezentat uh, o comunicare în ce privește acei 10% electricitate interconectată pentru că nu vom avea o adevărată uniune energetică dacă nu avem această infrastructură interconectată și dacă nu aplicăm legislația așa cum trebuie. Trebuie deci ca legislația să fie bine aplicată, corect aplicată și Comisia nu va ezita să facă apel la procedurile de încălcare. Ca și parte din pachetul de vară pe care vom prezenta înainte de vacanță, vom avea o comunicare în ceea ce privește piața electricității, de asemenea ACER, apoi regenerabile, Uh, energia produsă de consumatori, precum și piețele cu amănântul, sub uh, egida un nou deal pentru consumatori. Iar anul viitor vom avea tot atâtea propuneri legislative ambițioase. În ceea ce privește eficiența energetică, tot în pachetul de vară vom avea o revizuire a directivei privitoare la etichetarea energetică, apoi o strategie în ce privește încălzirea și răcirea, pentru că avem un mare potențial aici. Aici este vorba de aproximativ 50% din consumul european pentru încălzire respectiv răcire, deci este o mare provocare. De asemenea, pachetul privitor la economia circulară, care va fi prezentat de comisie și care este în curs de elaborare de către un grup de comisari sub egida vicepreședintelui Katainen. De asemenea, dorim să mergem dincolo de gestionarea pur și simplu a deșeurilor și să închidem cumva cercul. Pentru că, probabil, eliminarea totală a deșeurilor poate să fie cu adevărat următorul scop viabil în Europa. În ce privește decarbonizarea și aici avem inițiative Vă mulțumesc pentru că am reușit împreună să avem acea rezervă de stabilitate a pieței, ceea ce ne permite acum să venim cu o propunere în ceea ce privește revizuirea sistemului ETS de schimb de emisii, tot în pachetul de vară. Este vorba de o legislație foarte importantă, foarte importantă pentru a rezolva problemele de pe piața dioxidului de carbon. De asemenea, dorim să atingem obiectivul de deveni numărul 1 în regenerabile. Avem o strategie în acest sens. Uh, Lucra, munca pregătitoare va uh, însemna în 2016 sau 2016 o revizuire foarte ambițioasă a, energi- a directivei omonime, iar noul cadru european va însemna mai multă certitudine și costuri mai mici pentru toată lumea. RISA, uh, cercetare dezvoltare, pentru a fi uh, lideri globali în ce privește energiile generabile și eficiența energetică, trebuie să fim la zi și să avem avantaj competitiv, astfel vom prezenta în septembrie o un nou plan de acțiune strategică în domeniul tehnologiilor energetice. Apoi Comisia va propune și o inițiativă numită Global Technological Leadership Initiative care se va concentra pe punerea pe piață a noi tehnologii în domeniul energiei și climatului. Pentru a rezolva și pentru a avea rezultate în aceste domeniu legislativ trebuie să continuăm acel uh, spirit de echipă și efort colective care sunt așa de importante. În acest sens am organizat o serie de uh, întâlniri țintite pentru a pune aceste activități pe roate. A vom avea întâlniri în ce privește piața cu amănântul, uh, uh, gazul, gazul chefiat, uh, cercetare inovare și împreună vom vedea pe anul viitor și alte pachete, eficiență energetică, regenerabile, piața uh, din afara ETS și decarbonizarea transportului. Uh, domnule președinte, mă scuzați, poate am vorbit prea mult, dar vedeți că avem încă multe de făcut pentru că de-abia am început această muncă la Uniunea Energetică. Cum uh, întâlnirea de astăzi face parte din dialogul structurat, vreau să fac un rezumat a ceea ce uh, am prezentat până acum, pentru că știu că și timpul este important. Numai pentru anul acesta, vă spuneam, vom avea un prim pachet legislativ până înainte de vacanța de vară în ceea ce privește noul design de piață, piața cu amănuntul ETS, etichetarea energetică și raportul pe regenerabile. Pe, piața, pe pachetul de iarnă vom avea uh, o nouă strategie pentru gaz, pentru gazul chefiat și pentru alte uh, inițiative. Între timp, vom avea bilanțul Uniunii Energetice care va fi prezentat, va fi uh, adoptat ca să nu mai vorbesc de planul sau strategia pentru încălzire și răcire și așa mai departe. În sfârșit, vom fi foarte implicați în negocierile privind climatul de anul acesta împreună cu toți comisarii și sunt sigur că și Parlamentul dumneavoastră va uh, lucra în acest sens. Pentru anul 2016, în sfârșit, pot să menționez, fără să epuizez subiectul, propuneri ce privește piața, siguranța aprovizionării, energi eficiența energetică și probabil pachetul pe regenerabile și, în sfârșit, permiteți-mi să închei mulțumindu-vă pentru interesul constant, pentru sprijin și aștept cu nerăbdare să continuăm cooperarea pe aceste fronturi politice, legislative, diplomatice și uh, mă bucur foarte mult că mi-ați permis să insist pe toate aceste aspecte și bineînțeles că sunt foarte uh, nerăbdător să aflu propriile dumneavoastră păreri. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru această declarație și acum vom da cuvântul în primul rând coordonatorilor și vreau să țineți cont de faptul că trebuie să ținem cont de timpul pe care îl avem la dispoziție, două minute pentru fiecare persoană și vom începe cu Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult și domnului vicepreședinte al Comisiei. Mă bucură foarte mult uh, tot ceea ce ne-ați spus dumneavoastră în legătură cu Uniunea Energiei. Și aș vrea să subliniez aici că dumneavoastră ați arătat care ar fi rolul Parlamentului European. Este pentru prima oară când aud asta cu claritate. Să vedem care este domeniul în care la momentul acesta avem putere de codecizie, cele trei instituții, deci este pentru prima oară când ni se spune că în aceste domenii vor exista propuneri. Aveam senzația că Parlamentul um, uh, își va pierde din importanța sa și văd cu plăcere că acest lucru nu se va întâmpla. Îmi imaginez și aș dori să am o confirmare din partea dumneavoastră că vom avea o directivă pentru eficiența energetică, pentru că cea pe care o avem în vigoare va rămâne așa până în 2020. Deci vreau să vă întreb dacă așa este sau nu. În acest context există o oarecare divergență între documentul pentru Uniunea Energiei, pentru că se vorbește de eficiența energetică, la un moment dat se vorbește de 27%, la un alt mm, alineat 30%, iar domnul Juncker, atunci când a fost ales, a arătat că 30% reprezenta standardul minim din punctul său de vedere, așa că aș dori să am o clarificare. Și, din punct de vedere concret, vreau să știu ce va face Comisia pentru a atinge acest obiectiv care a fost stabilit de domnul Juncker. O ultimă întrebare. Directiva pentru etichetare în domeniul energiei. O directivă care s-a aflat deja pe ordinea de zi a Comisiei și nu s-a făcut nimic. Și atunci, de ce s-a anunțat acum că în iulie se va aborda? De ce în iulie și nu înainte? Mulțumesc. Mulțumesc și acum dau cuvântul din partea socialiștilor domnului Grote. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte al Comisiei, centrul în ceea ce privește politica energiei este reprezentat de sistemul ETS, de comerțul cu emisii. Este un domeniu în care lucrăm împreună și în ceea ce privește rezerva de stabilitate a pieței am ajuns la un acord cu Consiliul, un acord care rămâne să fie confirmat, dar într-o oarecare măsură s-a uh, făcut presiune din partea Parlamentului pentru a arăta că noi dorim o revizuire a ETS-ului. Dumneavoastră ați anunțat că veți face acest lucru înaintea vacanței de vară. O veți face, poate că până la urmă se va întâmpla după vacanța de vară, dar sper oricum că acest lucru să se facă în cursul acestui an și nu mai târziu. Oricum, sunt convins că toate părțile interesate și de asemenea investitorii Cred că toți au nevoie de niște condiții foarte clare. De aceea aș vrea să știu cum va arăta această propunere, pe care o aștept cu foarte mare interes. Și aștept cu foarte mare interes să văd poziția dumneavoastră față de grupurile de lobby. Vreau să văd ce se va întâmpla cu fuga de carbon, cum o vom dezbate noi și ce se va întâmpla la nivelul comisiei. Vom lăsa ușa deschisă, așa cum se întâmplă acum, sau vom încerca oare să uh, reducem și să mai închidem ușa acolo unde am fost poate prea generoși în 2008 și 2009 când am început um, această dezbatere pe tema fugii de carbon și în ceea ce privește dezvoltarea liberă și energia curată și alte teme pe care le-am tratat unde am avut acel val de certificate cred că sunt aspecte pe care ar trebui să le abordăm în cadrul reformei pentru ca sistemul să funcționeze cu adevărat. Am spus-o deja de mai multe ori. Cred că miniștrii de finanțe ai UE sunt într-adevăr foarte creativi, foarte ingenioși și sunt convins că dacă noi nu reușim să facem nimic, ei o vor face și atunci Uniunea Energiei nu va mai exista. Putem să o lăsăm deoparte și să uităm tot ce am făcut până acum, pentru că nu va fi o Uniune a Uniunii Europene, ci una la nivel național. Fiecare țară va face ce va considera de cuvință. O a doua întrebare. Vreau să vă întreb cine reprezintă Uniunea Europeană la Paris în afară de comisarul pentru energie, comisarul pentru climă, care este repartiția puterilor, a competențelor în acest uh, caz. Parlamentul a redactat un raport și nu doar o rezoluție, ci un adevărat raport pe această temă și eu aș vrea să știu ce, care va fi poziția Comisiei față de acest proces. pentru că avem nevoie de un acord obligatoriu din punct de vedere juridic în urma întâlnirii de la Paris și nu doar de declarații superficiale. Și mă voi întrerupe aici înainte ca președintele să o facă. Mulțumesc. Mulțumesc și acum din partea grupului ECR, domnul Zihnesca, doamna Zihnesca. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar. Am prezentat de mai multe ori faptul că nu sunt de acord cu conceptul uh, prezentat de comisie și anume acela de decarbonizare. Pentru că nici în acest document nu avem o claritate în ceea ce privește siguranța energetică, în ceea ce privește rafinăriile și produsele derivate din petrol. Dacă propunerea comisiei este acceptată, atunci industria de rafinare a petrolului va trebui să suporte o parte uh, proporțională pentru a ajunge la această uniune a energiei. Și e clar că aceasta va slăbi competitivitatea acestei industrii, deci Uniunea Europeană va depinde și mai mult de surse energetice din import. În urma politicii de climă la nivelul UE, industria de rafinare a petrolului în Europa a pierdut foarte mult din competitivitatea sa. În 2008 am închis 60 de rafinării. Deci, dacă vorbim de siguranța aprovizionării cu uh, petrol, trebuie să ținem cont și de dependența crescută a Europei de Est și Centrale de sursele energetice din Est. În Polonia, peste 90% din materiile prime sunt importate din Rusia. Iată de ce este atât de necesar să diversificăm și mai mult sursele de aprovizionare. Sectorul rafinăriilor are nevoie de niște obiective foarte clare în acest sens atunci când ne gândim cum va arăta această Uniune a Energiei, va trebui să ne gândim și la dezvoltarea unor surse de energie alternativă. Pentru că nu putem renunța la sursele noastre de hidrocarburi în Uniunea Europeană. Și aș dori să vă spun mai multe despre aceasta. Mai mult decât atât, Uniunea Energiei ar trebui să țină cont și de rolul depozitelor neconvenționale de petrol și de gaze care să contribuie la siguranța noastră energetică, pentru că nu orice poate fi înlocuit cu o energie verde. Și vreau să vă întreb ce fel de măsuri v-ați gândit să implementați pentru această diversificare a surselor energetice pentru viitorul Uniunii Energetice. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea grupului al de domnul Gerbandi. Mulțumesc, domnule președinte! Într-adevăr, mai avem un drum lung de parcurs, din câte am văzut. Eu unul consider cu tărire că singurul fel în care putem face ca industria europeană să fie cea mai competitivă din lume este prin a o transforma într-o economie cu consum scăzut de carbon. Și asta nu pentru că doresc să salvez planeta, ci pentru că vreau ca industria noastră să fie una din cele mai competitive. Domnule președinte, aș vrea să mulțumesc domnului comisar pentru comentariile introductive pe care le-a făcut și de asemenea pentru prezentarea uh, acestei perspective a Uniunii Energiei din această dimineață, pentru că până la momentul acesta îmi imaginam destul de multe, cu toții ne-am confruntat cu aceeași problemă pentru restul zilei. Dar nu e doar o glumă pe care vreau să o fac acum. Cred că e nevoie de mult mister și magie pentru a-i convinge cu adevărat pe Uh, cei care reprezintă statele membre, să nu avem 28 de sisteme diferite și să ne dăm seama că avem nevoie într-adevăr de această uniune a energiei pentru a rămâne competitiv, pentru a avea o energie curată și ieftină pe viitor. Aș avea și câteva întrebări în legătură cu această prezentare pe care ați făcut-o. Ați spus încă o dată că veți cere statelor membre să vină cu un plan unic în acest domeniu. să vreau să vă întreb dacă le veți cere și o prezentare a unei foi de parcurs până în 2050, când va trebui să ne apropiem de acel obiectiv uh, cu emisia aproape de zero pentru economia noastră pentru că uh, e clar că trebuie să le facem pe statele membre să fie de acord cu acest obiectiv. Și dacă vorbim despre planul de investiții al domnului Juncker, sunteți de acord cu mine că orice investiție ar trebui să se centreze și pe o economie cu consum scăzut de carbon, pentru că dacă nu, aceste investiții vor avea un efect uh, doar pe 20-30 de ani pe viitor. Deci aș dori mai multe clarificări și aici. Și, în sfârșit, domnule președinte, aș vrea să îl întreb pe domnul comisar, pentru că am auzit zvonuri că Comisia ar dori să elimine subvențiile pentru combustibili fosili Uh, se pare că i s-a cerut Italiei, Franței și Belgiei, de asemenea, în ceea ce privește extracția de cărbune și de gaze și multe alte state membre, se pare că au primit recomandări destul de urgente din partea Comisiei și femeiul arată că mm, cheltuim în continuare peste 80 de milioane pe combustibil fosil, Deci plătim subvențiile și după aceea trebuie să și curățăm ce am făcut cu acești combustibili. Deci vreau să vă întreb dacă este adevărat uh, ce se spune despre comisie că uh, vom elimina aceste subvenții care sunt dăunătoare pentru mediu sau va continua această politică și am uh, citit eu în mod greșit aceste articole. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum din partea grupului GUE, doamna Conecina. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu domnului comisar pentru prezentarea pe care a făcut-o. Și, de asemenea, pentru termenele pe care le-a prezentat pentru aceste pachete care ne așteaptă la toamnă și la iarnă. E bine că uh, măcar uh, nu v-a fost frică să ne dați uh, termene foarte clare, dar sperăm ca acestea să fie viabile și, bineînțeles, vom controla, pentru că ne-ați prezentat niște termene, ne vom asigura că acestea sunt îndeplinite. Vreau să spun de asemenea că m-a surprins faptul că atunci când vorbeați despre diversificarea surselor, o parte importantă din proiectul dumneavoastră inițial se bazează pe infrastructura statelor membre. Este vorba de o sumă enormă de bani de care avem nevoie pentru această chestiune și cred că puține state membre ar putea ajunge la acest nivel de investiții pentru infrastructură. Nu știu dacă în proiectul dumneavoastră, în planul dumneavoastră, țineți cont de acest lucru, nu știu dacă faceți o planificare pe termen mai lung, dar vreau să vă întreb care este perspectiva la care v-ați gândit pentru infrastructurile în UE și nu doar în ceea ce privește diversificarea resurselor. De exemplu, pentru Republica Cehă ar fi de dreptul periculos dacă nu am reușit să îmbunătățim infrastructurile în același timp în care ar trebui să îmbunătățim și utilizarea de energie regenerabilă, pentru că altfel ne putem confrunta cu adevărate lipsuri energetice pentru care nu suntem pregătiți. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb despre lupta împotriva sărăciei energetice. Este o temă recurentă și care ne îngrijorează pentru că există din ce în ce mai multe victime ale acestei sărăcii energetice. Dumneavoastră aveți de gând să rezolvați această problemă doar pe piață și cu ajutorul competitivității. Nu cred că se va rezolva de la sine și nu știu cum putem să o lăsăm așa pe mâinile pieței. Care este soluția la care v-ați gândit dumneavoastră în planul pe care l-ați conceput? Care ar fi diferența față de proiectul pe care l-ați prezentat în urmă cu două luni? Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea verzilor domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei, pentru explicațiile detaliate pe care le-ați făcut astăzi în legătură cu pachetul din pachet și așa mai departe Ah, ni se pare foarte interesant și vă mulțumim pentru aceasta. Dar, bineînțeles, eh, vă puteți aștepta și la întrebări după o astfel de prezentare. În primul rând, despre guvernanță, guvernanța Uniunii Energiei. Nu există un sistem de guvernanță la ora actuală pentru această Uniune a Energiei și totuși, săptămâna trecută, când am avut recomandările pe țară nu a existat nimic referitor la mediu sau energie, iar anul trecut, în 8 dintre cele uh, 28 de recomandări, se cerea ca impozitarea să treacă spre contaminare și 50 de recomandări să se facă ceva în domeniul regenerabililor. De data aceasta, niciuna. Deci nimic pe această temă în semestrul european sau în recomandările specifice pe țară. Iată, doar în felul acesta UE îmbunătățește sistemul pentru statele membre și atunci nu pot să înțeleg care este poziția dumneavoastră și de ce eliminați aceste chestiuni de energie și de mediu și după aceea spuneți și aici că aceste lucruri vor veni mai târziu și că mai trebuie încă conceput acest sistem de guvernanță a Uniunii Energiei. Când noi știm foarte bine că aceste chestiuni de mediu sunt miezul chestiunilor economice. Deci ceea ce face Comisia în recomandările pe țară, cred că este o adevărată problemă și cred că nu merge deloc în direcția cea bună, pentru că elimină politicile de mediu și de energie din politicile economice. În ceea ce privește decarbonizarea, unul din cinci piloni se pare că se centrează doar pe partea legislativă pentru ETS. Însă ce veți face pentru transport? Ce se întâmplă cu directiva pentru calitatea combustibilului? Ce se întâmplă cu gazele de șist și efectul pentru mediu? Pentru că dacă vorbim de decarbonizare, trebuie să ne referim și la aceste aspecte și vorbiți despre ETS doar atunci când vorbiți despre decarbonizare. În sfârșit, în legătură cu eficiența energetică, vorbiți uh, despre pachetul pentru economia circulară și pachetul pentru economia circulară și vreau să-mi explicați cum acesta va merge mână în mână cu rezidurile energetice sau mm, consumul exagerat de economie pentru că de multe ori rezidurile nu sunt reutilizate, sunt pur și simplu incinerate. Deci avem nevoie de noi inițiative în aceste domenii și acesta n-ar trebui să intre în conflict cu acest pachet al economiei circulare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, ultima intervenție, dar nu cea din urmă, doamna Heavy din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ne-ați prezentat un program ambițios în care se încearcă să se reducă dependența de surse externe și să se crească utilizarea de surse de energie regenerabile și o mai mare integrare în rețelele europene. Toate aceste elemente despre care ați vorbit ne fac să ne gândim la o revizuire a anumitor directive ETS, revizuirea partajării poverilor și așa mai departe. Și dacă ținem cont de falimentul sistemului ETS atunci când era vorba de promovarea cercetării pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, și am văzut acest lucru și în backloading-ul realizat pentru cotele din 2014, vreau să vă întreb dacă nu vi se pare utilă o dezbatere profundă în legătură cu diverse alternative pentru ETS. O altă întrebare. Directiva CTS prevede o clauză de revizuire la sfârșitul anului acesta pentru evaluarea rezultatelor pentru acele centrale care ar fi trebuit să se construiască, dar până ziua de astăzi nu s-a construit nici o astfel de centrală. Mai mult decât atât, costurile pentru CTS nu au scăzut. Există îndoieli puternice în ceea ce privește efectele pentru mediu al acestei tehnici. Nu știu dacă n-ar trebui să se aloce mai multe resurse umane și financiare pentru a vedea ce se întâmplă, pentru a face o evaluare și pentru a stabili niște obiective obligatorii. O altă întrebare. Vreau să vă întreb ce politici veți implementa pentru ca toate sursele de finanțare, de exemplu FSI-ul, să permită dezvoltarea de rețele inteligente, de rețele care să economisească energie și o integrare a energiei. Mulțumesc foarte mult și acum putem da cuvântul domnului comisar, vicepreședinte al Comisiei și domnul Șefcovici pentru a răspunde la acest prim set de întrebări.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 Uh, for, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor deputaților pentru aceste întrebări. Pentru domnul Lize și domnul Eichhout, care au subliniat importanța guvernanței în, și rolul Parlamentului European. Eu cred că aici nu avem niciun fel de îndoială asupra faptului că Parlamentul European va participa la toate propunerile legislative și rolul acestui Parlament este unul foarte clar, este unul fundamental. Parlamentul European este colegiuitor și, evident, Comisia trebuie să dea seama în fața Parlamentului. Eu, nu avem nicio îndoială asupra rolului central pe care Parlamentul va juca pe viitor, în viitorul sistem de guvernanță. E clar că e vorba de o muncă comună pe marginea unor propuneri legislative care țin de energie, de Uniunea Energetică. Dar acum poate aș dori să vă explic încă o dată ce fel de sistem de guvernanță dorim să punem la punct. Evident, vă pot asigura că la comisie noi considerăm că este foarte important să avem un sistem de guvernanță dinamic și robust în același timp în așa fel încât să avem niște verificări mm, constante, o monitorizare, pentru a uh, fi în măsură să știm exact cum putem încuraja în mod pozitiv acele state membre care își îndeplinesc obiectivele. Și în același timp ne dorim să lansăm și ceva nou, pentru că aici lucrăm într-un domeniu în care timp de ani de zile s-a considerat a fi un domeniu care ținea de suveranitatea națională, deși existau elemente care subliniau faptul că, spre exemplu și în tratatul de la Lisabona, că era vorba de niște competențe în care e nevoie de cooperare cooperare. De aceea, ceea ce încercăm în momentul de față și încercăm să prezentăm statelor membre, o analiză pentru a vedea care este rolul acestor state membre, cum anume se va organiza această uniune energetică, cum anume aceste state membre vor putea să se încadreze în aceste cinci dimensiuni. Noi suntem de părere că e vorba și de slăbiciuni și de puncte forte pentru fiecare stat membru, pentru a ști exact ce înseamnă această uniune energetică pentru fiecare dintre ele. Vrem să știm care este analiza lor, vrem să știm dacă împărtășesc analiza noastră, dacă au un punct de vedere diferit, dacă e nevoie de exact aceeași bază de lucru pentru același punct de plecare pentru a pune la punct aceste planuri. Și e vorba de un proces de o discuție care va fi foarte intensă, care va începe uh, cât de curând, până când vom avea o raportare completă către noi până la finalul acestui an. Evident, în aceste discuții cu statele membre vrem să includem și niște puncte foarte concrete, eficiența energetică, decarbonizare, toate scopurile noastre pentru 2020-2030, în așa fel încât să știm exact care sunt acele 10, 15, 20 de scopuri pe care vrem să ne refixăm, să le îndeplinim împreună. Și toate aceste elemente vor fi apoi sintetizate, analizate și prezentate către Parlament sub forma unui bilanț al Uniunii Energetice, sper eu, în octombrie anul viitor. Și sper că va fi vorba de un exercițiu anual de analiză. În fiecare an să avem o astfel de discuție și să știm exact cum liderii din Europa întrevăd acest viitor energetic, cum trebuie să înregistrăm progrese, care sunt domeniile în care mai e nevoie de eforturi, unde mai e nevoie de presiune politică, unde mai e nevoie de, de, de voință politică. Uh, Știm foarte bine că sunt foarte multe elemente incluse aici, competitivitate, energie, mediu, subiecte pe care Consiliul trebuie să le discute. Și liderii din uh, Consiliul European în decembrie vor avea și niște contribuții, un input din deliberările și discuțiile noastre pentru a ști exact în ce direcție trebuie să ne îndreptăm, cum putem înregistra progrese cu uniunea energetică. Și în același timp ne dorim să construim și încrederea necesară între Uniunea Europeană și statele membre pe acest subiect ceea ce va duce, cred eu, la niște planuri de energie și de climă foarte ambițioase și ne dorim să conlucrăm cu statele membre, pentru că ele sunt cele care vor avea niște foi de parcurs și niște planuri concrete pentru a ști exact cum putem realiza toate aceste obiective, cum putem construi această uniune energetică dintr-o perspectivă și națională. Deci aceasta este dorința noastră, aceasta este abordarea noastră și felul în care ne dorim să înregistrăm progrese. Uh, recomandările vor fi legate și de situația la nivel național și de planurile naționale și ne-am dorit de asemenea să includem și câteva din recomandările care nu au fost incluse în recomandările specifice de țară. pe care le-am făcut anul acesta sub umbrela macroeconomică. Deci veți vedea că vorbim despre macroeconomie, despre ocupare, despre chestiuni care sunt deosebit de importante pentru statele membre, dar nu trebuie să uităm că multe dintre aceste obligații se referă și la liniile îndrumătoare pe domeniul energiei, mai ales când discutăm, spre exemplu, despre eliminarea acestor subsidii care pot fi nocive pentru mediul înconjurător. Și evident că în viitoarele noastre recomandări vrem să colaborăm cu statele membre, cu autoritățile naționale, pentru a pune la punct aceste planuri energetice naționale. Și mă întorc la ceea ce spunea domnul Lize, pentru că vreau să suplimentez informația pe care v-am dat-o adinaur și anume sistemul de guvernanță, cum acesta se va articula cu bilanțul Uniunii Energetice și cu planurile naționale și cum includem și clima aici. Evident, în momentul în care discutăm despre eficiența energetică, e clar că vom lucra pe o revizuire a directivei eficienței energetice, fără să pierdem din vedere acest prag de 30% fixat și subliniat la Consiliul European în concluziile sale. Este ceea ce am propus noi. Este ceea ce Comisia crede a fi un prag bun știu că în text a vorbit la un moment dat și despre o țintă de 27%, dar ambiția este foarte clară aici. Și sper că și la Paris vom reuși să pregătim terenul pentru a avea o abordare mai ambițioasă. Acum, la ce ne putem aștepta ca urmare a întâlnirii de la Paris? Sper că vom putea vorbi despre succes în Paris în momentul în care vom avea un acord, un acord care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic și ar trebui să fie sub forma unui protocol semnat de către Uniunea Europeană și ceilalți parteneri. Și acesta ar trebui să intre în vigoare cât mai repede cu putință și să reprezinte cel puțin 80% din uh, emisiile globale de CO2. Și e vorba aici de un element de dinamică, e vorba de o revizuire permanentă, constantă, pentru a ști, suntem în, ne încadrăm în plan, um, respectăm obiectivul nostru, ne-am consolidat poziția în reducerea acestor emisii, am uh, luat uh, măsurile necesare la momentul potrivit. Suntem suficient de transparență în eforturile noastre, avem rezultate la timp, iar pentru toate aceste lucruri e clar că e nevoie de niște standarde, de niște sisteme de măsurare, de raportare, de verificare. Și doar astfel vom reuși să înregistrăm uh, un succes la Paris. Însă, situația în care ne aflăm acum este următoarea. Avem speranța că din ce în ce mai multe țări vor, uh, vor veni cu aceeași dorință ca și noi la această întâlnire. Noi, evident, ne-am prezentat poziția noastră și sperăm că vom avea din ce în ce mai multe contribuții venind și din partea altor state care participă la aceste negocieri. Evident, G7, G20, acestea sunt țările care sunt uh, cele care reprezintă într-adevăr uh, uh, numărul cel mai mare de emisii și va fi clar că va trebui să le raliem la poziția noastră sunt țările cele mai importante pentru că acestea ne vor permite să avem cu adevărat o influență. Apoi, Migolare Scaniețe este negociatorul nostru. El a participat și la discuțiile de la Berlin, va participa și la G7 și la ședința interministerială mâine și sunt convins că va conduce echipa noastră de negociatori și la Paris. Asta însă nu înseamnă că în această familie a comisiei doar el se ocupă de aceste subiecte. Noi avem foarte multe alte posibilități diplomatice pentru a discuta cu statele membre, pentru a discuta cu reprezentanța autorități ale orașelor, pentru a uh, prezenta aceste programe. Și ne dorim să fim, foarte, să fim foarte activi, să avem un dialog și să ne asigurăm că toți cei care uh, participă la aceste negocieri vor contribui la succesul discuțiilor de la Paris anul acesta. Apoi, în ceea ce privește sistemul ETS, vreau să-l asigur pe domnul Grote că, da, într-adevăr, vom avea ceva concret înainte de vacanța de vară, un text. Și că vom examina îndeaproape problema carbonului, pentru că știm foarte bine că Parlamentul își dorește să aibă niște prevederi foarte clare pe acest subiect și ne dorim de asemenea să avem și cadrul juridic necesar care să oglindească și eventualele evoluții tehnologice, să poată utiliza anumiți indicatori, în așa fel încât sistemul nostru ETS, care este unul foarte ambițios, să ducă la o scădere a deplasării acestor uh, emisii de carbon de pe teritoriul Uniunii Europene către alte regiuni. Cred că este foarte important să subliniem faptul și a fost foarte important și pentru industrie este să avem niște indicatori care să fie utilizați pentru acest sector industrial, pentru acest domeniu industrial. Și indicatorii aceștia, abordarea pe bază de indicatori, cred eu că va fi una foarte importantă și ne va permite să facem o diferențiere între diferitele tipuri de industrii și felul în care acestea reprezintă, sunt, sunt expuse unei, unor concurențe din partea acelor țări sau teritorii care nu au o legislație tot atât de constrângătoare ca a noastră. Domnul de acum, pentru a vă răspunde în ceea ce vrește competitivitatea. E adevărat că Europa e un exemplu excelent în momentul în care vorbim de creștere economică, dar în același timp avem și alte dificultăți. Apoi, avem dificultăți în ceea ce privește, spre exemplu, reducerea emisiilor de CO2. Experiența noastră în materie de creștere economică este una pozitivă și dacă vorbim, spre exemplu, de eficiență energetică, aceasta este de, de două ori mai mare decât in, uh, este în nivelul uh, la, în sectorul industrial în Statele Unite. Deci vedeți că e o contribuție foarte importantă în așa fel încât să putem obține cât mai multă eficiență energetică pentru întreprinderile noastre. Și cred că asta este din ce în ce mai bine realizat de către statele membre. Și pentru a convinge aceste state membre despre importanța Uniunii Energetice ca și concept pentru a ne asigura că vom avea într-adevăr o abordare europeană, evident că nu va fi un lucru ușor dar trebuie să punem accentul pe faptul că deși Uniunea Energetică ar putea să ofere eventual anumite perspective diferite pentru statele membre, pentru că sunt țări care mizează mai mult pe energiile regenerabile, sunt altele care mizează mai mult pe eficiență energetică, pe țările din Est acestea mizează mai mult pe siguranța aprovizionării cu energie. Deci vedem că la nivel de Consiliu e clar că există puncte de vedere diferite și fiecare stat membru pune accentul pe altceva. Dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că toate aceste perspective diferite sunt preluate și sunt uh, înscrise sub o umbrelă comună în așa fel încât toate aceste specificități ale statelor membre să poată fi la un moment dat, până la un moment dat, în mod mai eficient Uh, preluate și rezolvate pentru a obține niște rezultate mai puternice la nivel de european. Apoi, în ceea ce privește fondul de investiții strategice al domnului Juncker, E clar că se vorba de discuții pe care le puteți avea și cu colegii mei, doamna Georgieva, domnul Katainen. Ei înregistrează progrese și în momentul în care vorbim despre proiectele de viitor, ceea ce lipsește în Europa, unde e nevoie de mai multe investiții, e bine, investițiile trebuie să fie făcute în infrastructuri, transport și energie. Și știu că eficiența energetică este foarte importantă pentru comisia dumneavoastră, este foarte importantă pentru întregul Parlament și sunt convins că această eficiență energetică va fi acel sector în care vom avea investiții solide din partea acestui fond de investiții strategice în așa fel încât să ne asigurăm că sprijinul financiar există și este disponibil acolo unde e nevoie de el, în așa fel încât sprijinul financiar să fie foarte echilibrat în funcție de dificultățile cu care ne confruntăm în situația economică actuală. Și acum, dacă îmi permiteți, în concluzie, aș dori să mă refer și la restul întrebărilor. Doamna Conecna, dacă nu mă așa am răspuns deja în ceea ce vrește diversificarea uh, surselor de aprovizionare cu energie, ne străduim să facem în așa fel încât sursele tradiționale dinspre Rusia, dinspre Algeria, dinspre diferitele surse de aprovizionare să fie completate cu alte coridoare de aprovizionare cu gaz care să ajungă până în Europa. Noi ne pregătim o astfel de strategie care să vină și să completeze sursele de aprovizionare existente. Evident, acum e clar că trebuie să luăm în considerare și eficiența energetică, în așa fel încât să ne asigurăm că în momentul în care lansăm un nou proiect de infrastructură, întrebarea este avem nevoie de el, care va fi capacitatea, care vor fi prevederile de viitor, cum până în 2020, 2025, 2030. Deci e vorba de un punct de plecare de analiză în momentul în care ne dorim infrastructură suplimentară. Sărăcia energetică, de asemenea, un punct foarte important și colaborăm cu statele membre îndeaproape, încercând să găsim cea mai bună cale, pentru că trebuie să vedem dacă această chestiune trebuie să fie tratată în, la nivel de prețuri de energie sau dacă ar trebui să existe niște scheme mai locale la nivel de state membre care în mod mai direct să fie prin intermediul tarifelor sociale mai avantajoase să poată să răspundă la aceste dificultăți în așa fel încât cei care au nevoie de ajutor să poată să fie susținuți, dar în același timp să nu uh, perturbăm nici piața internă unică. Și pentru a răspunde domnului Ecaut, decarbonizarea, planurile care sunt prevăzute pentru 2016, noi colucrăm cu domnul comisar Bulț foarte de aproape pe acest subiect, E clar că e vorba de o provocare tehnologică imensă, costă foarte mulți bani. Noi am hotărât ca știința să fie una dintre prioritățile noastre în domeniul energetic, cercetarea științifică, să fie o prioritate și până în prezent am observat că există o astfel de centrală care și funcționează bine în Canada. Dar pentru a avea un astfel de proiect în Europa, e nevoie de finanțare. Poate că aceste fonduri vor putea proveni din uh, veniturile ETS. Iată, cam acestea erau întrebările care mi-au fost adresate din partea coordonatorilor. Sper că am răspuns la ele și sper că n-am uitat pe nimeni. Vă mulțumesc. Thank you to you for your answer and now we can start uh, with Mulțumesc foarte mult și trecem acum la a doua tură de întrebări, de intervenții. Vreau să-i rog pe colegi să respecte timpul alocat și să se limiteze la un minut și jumătate și mai întâi are cuvântul doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, e adevărat, domnule vicepreședinte. Dumneavoastră ați dat deja foarte multe informații uh, referitor la aspectele importante ale acestei uniuni energetice. Ne-ați vorbit despre diversificarea surselor de aprovizionare, ați vorbit despre proiectul uh, Uh, transcapia de aprovizionare cu gaz, care va aduce gazul de la Marea Caspică până în Europa și eu aș vrea totuși să vă pun o întrebare, să aprofundez un pic. N-ați vorbit despre spațiul mediteranean, care este totuși o zonă plină de bogății, atât în domeniul oportunităților energetice, energii regenerabile, cum ar fi, spre exemplu, soarele sau gaz natural. Atunci aș vrea să știu, eventual Comisia Europeană își dorește oare să instaureze niște parteneriate mai strânse cu țările din zona Mediteranei, mai ales cele din zona Maghreb, în așa fel încât să întărim această diversificare a aprovizionării. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Și acum, doamna Dali. Thank you, Chair. Um, Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Uh, ne-ați spus astăzi că există o hotărâre foarte puternică și voință puternică, politică la Comisia Europeană pentru ca Uniunea Energetică să devină o realitate și de asemenea să devină un succes. La ce m-aș referi eu acum? E pachetul Uniunea Energetică. Pentru prima dată apare și decarbonizarea, care a fost definită ca și scop, ca și politică. Și, de asemenea, se acest lucru a fost menționat și în concluziile din martie ale Consiliului. Iată deci o îmbunătățire notabilă. Cu toate acestea, cred eu că e nevoie și de măsuri, propuneri administrative, legislative ambițioase pentru ca acest lucru să se transpună în fapt intervenția dumneavoastră ne demonstrează că vreți să aveți legislația ceea ce privește aprovizionarea, diversificarea, extinderea capacităților, întărirea solidarității, mecanismele de solidaritate și așa mai departe. Dar întrebarea este, cât de mult își dorește Comisia să vină cu niște scopuri obligatorii? pentru a avea durabilitate în ceea ce privește atingerea acestor scopuri. Și v-ați referit și la transporturi. Cât de mult își dorește Comisia să depună și o foaie de parcurs pentru uh, utilizarea unor uh, surse uh, de combustibil diferiți decât combustibilii fosili? Și uh, știm că există o, o, o, un potențial de creștere, mai ales în domeniul producerii de energie pe baza acestor noi combustibili. Duncan. Mulțumesc, urmează domnul, domnul Duncan. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să spun că trebuie să veniți în Scoția. Acolo cred că veți putea să găsiți pe teren aproape toate aspectele din energetică, interconectivitate, regenerabile, etc. Și deci chiar ar putea să fie un simbol Scoția pentru Uniunea Energetică. Mi-aduc aminte de o poveste cu cei șase orbi care ating un elefant, fiecare atinge o parte a corpului și fiecare descrie ce a simțit ceva diferit de fiecare dată. Și mi se pare că se poate aplica asta și statelor membre care încearcă să înțeleagă ce poate să fie această uniune energetică și poate Comisia să ne ajute să înțelegem care e viziunea de ansamblu uh, puncte comune, claritate de poziții, de asta avem nevoie. În caz contrar, s-ar putea să ne trezim cu diverse variante de uniune energetice. Marea Nordului nu apare, din păcate, în uh, proiectul dumneavoastră, este totuși un exemplu bun, însă cea mai mare provocare este tot claritatea în legătură cu intențiile Comisiei, în legătură cu proiectul acesta comun și ar fi bine și o abordare realistă a finanțării. În caz contrar, ne întoarcem la această parabolă a orbilor care încearcă să înțeleagă ce este un elefant. Vă mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumesc foarte mult, doamna Torres Martinez. Eh, muchas gracias. Eh, los beneficios... Mulțumesc. Acest uh, model de gestiune aduce beneficii oarecum îndoielnice pentru cetățeni. Strategia energetică promovată de Comisie și crearea unei piețe unice și întărirea conexiunilor între statele membre um, va duce la state cu mari consumatori și um, uh, calculele făcute de comisie arată că e nevoie de o investiție de uh, 200 de miliarde de euro și asta pentru a ajunge la un 10% de conectări între statele membre prin uh, diverse rețele. Și nu înțelegem cum aceste sisteme de infrastructură pot aduce beneficii companiilor și familiilor care văd că capacitatea lor de achiziție este în scădere. Eurostatul arată că 51 de milioane de europeni nu pot să-și plătească lumina și politica energetică este un prim pas către excluziunea socială, un lucru pe care responsabilii politici nu îl pot tolera. Iată de ce dorim să arătăm că avem reticențe față de acest model și cerem să îl reorientați către un model care să reducă consumul energetic printr-o remodelare a urbanismului și transportului utilizând energii regenerabile și uh, realizând o uh, reconversie a centralelor nucleare și termice. Și aceasta pentru a recunoaște dreptul la accesul universal la energie. Mulțumesc! Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte. M-aș întoarce la acea decarbonizare, unul dintre principalele aspecte ale energetice. Colegii au menționat uh, principala problemă cu decarbonizarea acele subvenții dăunătoare mediului. Dar aș discuta și un alt aspect în acest uh, Uh, cadru. Uh, e vorba de un subiect arzător, cel al securității energetice, un subiect legitim, bineînțeles, pentru că statele membre vor, bineînțeles, energie sigură. Însă, uneori, acest subiect însă este cumva transformat într-un fel de cal uh, troian care să introducă pe ușa din dos și să facă publicitate uh, surselor fosile, gaz de șist, cărbune și așa mai departe. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Cum se poate armoniza se pot armoniza, pe de o parte, nevoile statelor membre în materie de securitate energetică și, pe de altă parte, acea nevoie de decarbonizare. Pe de altă parte, ați tot menționat uh, Europa Centrală și de Est, uh, ați menționat și statele din sudul continentului uh, care au în permanență în vizor aceste probleme legate de durabilitate, dar și de decarbonizare. Mulțumesc foarte mult, domnul Lafonte. Grazie, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. pare rău, așteptam întâi să aud în cască. În sfârșit, siguranța aprovizionării energetice în Europa trebuie să fie negociată, concepută în Europa, având în vedere nevoile tuturor statelor membre. Deci, în mod echilibrat, de aceea mă bucur de inițiativa europeană, pentru că, iată, Astfel ne apropiem și mai mult de nevoile cetățenilor. Este foarte bine, vom vedea ce se va întâmpla uh, efectiv. Acum uh, aș pune o întrebare mai puțin tehnică și mă refer aici la uh, ceva ce am uh, reținut dintr-o discuție cu cetățenii acum câteva săptămâni. Uh, îi, întrebau ce îi întrebam ce îi preocupă. Cetățenii europeni se întreabă mult despre dependența energetică, mai ales de aprovizionarea din partea Rusiei. Și atunci lumea se întreabă, există un plan B dacă s-ar întrerupe aprovizionarea de acolo, pentru că avem, bineînțeles, și rute dinspre Africa de Nord. Uh, observatorii științifici și alții uh, observă că anul viitor s-ar putea să existe un vârf al producției anul viitor, uh, având în vedere dependența noastră de petrol și având în vedere vârful de producție preconizat anul viitor, ce strategie se preconizează? În ceea ce privește fractuarea hidraulică, această metodă nu a fost reținută în plantele comisiei, a fost la limită și atunci mă întreb ce se întâmplă cu această tehnică de fractoare hidraulică în zone atât de despopulate populate cum este continentul nostru. Mulțumesc! Domnul Peterle, domnule vicepreședinte, prezentarea dumneavoastră mi-a crescut nivelul energiei, să știți. Aș dori ca Comisia și statele membre în sfârșit să schimbe modul în care investesc banii în dezvoltarea rurală și să-i bage mai mulți bani în uh, Uniunea Energetică. Avem productivitate scăzută, avem profituri scăzute în acest domeniu și energie foarte uh, scumpă pe de altă parte. În uh, Slovenia se investesc foarte mulți bani anual pentru la hectar pentru uh, productivitate, dar nu se schimbă sursa de energie folosită sau de combustibil. Și atunci aș dori să folosim subvenții pentru a scădea prețul la energie și pentru a-i stimula pe fermieri să investească mai mult în regenerabile. Cum să facem asta? Prin uh, o serie de stimulente inteligente, prin un fermier care are un preț garantat la energie poate să pună panouri solare, să se conecteze la rețea. O parte folosește pentru consumul propriu și restul la rețeaua inteligentă și poate să folosească deci pentru alte unelte din gospodărie și să folosească această subvenție direct. Deci se poate face asta. În concluzie, în domeniul rural, climatul și energia trebuie să reprezinte o singură și unică strategie și Uniunea Energetică exact asta poate să facă, și puțin așa înțeleg eu. Vreau să vă întreb dacă preconizați eventual, domnule Șovcovici, o astfel de evoluție în uh, anii care vor urma. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Guteland are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc că, într-adevăr, expunerea dumneavoastră a fost foarte percutantă și îmi pare bine că ați răspuns la întrebări. Mă bucur foarte mult că ați vorbit despre energiile regenerabile mai cu seamă ați abordat chestiunea directivei care trebuie să fie reformată. Însă Parlamentul European a spus foarte clar că dorește obiective naționale constrângătoare în perspectiva 2030. Iar în concluziile Consiliului adoptate în octombrie se propune un nou model astfel va fi un obiectiv uh, în Uniunea Europeană, pe plan european, constrângător, și se va adopta în paralel și o metodă de monitorizare a respectării acestor ținte. Și atunci întreb Comisia cum își dorește să continue să promoveze energiile regenerabile dacă nu avem obiective țară cu țară. Pe mine asta mă preocupă. Și în același timp mi-aș dori să spun ceva în legătură cu întrebarea care a fost pusă aici deja. Cum să ne asigurăm uh, că există instrumente suplimentare care să sprijine și mai mult uh, energiile regenerabile. De pildă, în planul Juncker, în cadrul planului Juncker, cum să ne asigurăm că dreapta știe ce face stânga, astfel încât, într-adevăr, să promovăm mai mult, mai bine energiile regenerabile. Este important să existe o siguranță a aprovizionării foarte bine, dar să nu uităm nici diversificarea surselor energetice în cadrul Uniunii Energetice. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Acum, domnul Ruița. Doamna, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. De la început a fost foarte clară, bine structurată și ușor de, de, de urmărit și de, de rezumat totuși a avut un caracter general. Știm cu toții că Uniunea Energetică este un proiect foarte ambițios, scopul său fiind acela de a armoniza uh, aprovizionarea cu energie în Uniunea Europeană. Ați vorbit despre mai multe dimensiuni pentru a atinge acest scop, în dimensiunea politică, diplomatică și, în sfârșit, legislativă. În ceea ce privește dimensiunea politică, ați vorbit despre acea dezbatere publică care va avea loc în statele membre pentru a putea cuprinde acest exercițiu nu numai partenerii locali, cum ar fi primarii, dar și ONG-urile și alți actori ca să participe activ în acest proiect al Uniunii Energetice. Vreau să vă întreb așadar, cum doriți să rezolvați următoarea problemă? Mă explic. Furnizorii de energie furnizează, uh, mă scuzați, controlează prețul la energie. aceștia au în general o poziție dominantă, adică mai și uh, posedă, au proprietat o serie de surse energetice. A doua întrebare. Combustibilii fosili. Avem ținte obligatorii, însă este clar că e foarte greu să avem obiective uh, obligatorii uh, de reducere a dioxidului și, pe de altă parte, combustibili fisca, uh, fosili. În ce privește coridorul Caspic, când vom afla în sfârșit în mod concret ce se va întâmpla cu partea din Adriatică a acestui gazoduc. Noi uh, suntem în Croația și încă nu știm ce înseamnă o adevărată siguranță a aprovizionării. În sfârșit, uh, Vreau să vă mulțumesc uh, pentru că ne-ați dat asigurări în ce privește acel terminal um, cu gazele chefiate care au și intrat în planul lui Juncker. Și vreau să vă întreb în acest sens când se va implementa efectiv acest proiect, când vor începe construcțiile, pentru că ne așteptăm ca acest proiect să aducă și multe uh, locuri de muncă. Domnul Gjib are cuvântul. Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă întreb în legătură cu ce credeți despre faptul că în mixul energetic european continuă să apară uh, combustibilii fosili. Pe de altă parte, avem această politică de luptă împotriva schimbărilor climatice. Există așadar niște lecții care trebuie să fie învățate. Pe de altă parte, în mixul energetic din anumite state membre, combustibilii fosili, mai cu seamă cărbunele, continuă să ocupe o poziție ponderentă. Asta nu se va schimba, sau nu se va dar nu se va putea schimba peste noapte. Și atunci, dacă se preconizează o conversie rapidă, nu se va obține mare lucru. Dacă se preconizează trecerea la alte, alți combustibili care sunt mai puțin poluanți, atunci trebuie să se recurgă la foarte multe importuri de gaze și știm foarte bine ce înseamnă să depinzi de importurile eh, de materii prime, mai ales dintr-o țară cum este Rusia. O altă întrebare. Ce credeți despre diversificarea prețurilor la energie? Eh, Gazpromul și-a diversificat uh, prețurile în funcție de destinatarii uh, săi în Europeană, adică în funcție de țară și mai ales în funcție de politica dusă de guvernul țării respective. Și vreau să vă întreb, ce discuții aveți cu Gazprom la nivelul Comisiei Europene? Cum se poate rezolva această situație? Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Bennett. Thanks very much, uh, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră clară și transparentă și vă mulțumesc că ați vorbit despre revizuirea sistemului ETS pentru care a pledat domnul Grote. Cred că cu toții ne dăm seama de uh, primii pași făcuți uh, cu succes și așteptăm, bineînțeles, uh, o etapă viitoare și în ceea ce privește fuga de carbon. Știm că există uh, un ghid în acest sens și din partea Parlamentului și în ceea ce privește indicatorii utilizați. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, referitor la veniturile de pe urma sistemului ETS. Nu știu dacă n-am putea oferi niște stimulente pentru statele membre pentru a pune la oaltă resursele în vederea unor investiții uh, pentru a găsi noi soluții și pentru a ajunge la proiecte comune. Deci aceasta cred că ar fi o idee bună. În al doilea rând, dacă ne referim la domeniul de aplicare al ETS-ului, există proiecte în statele membre de integrare, de exemplu în sistemul transportului, pentru a-l include și pe el în reforma ETS-ului. Cum uh, vedeți dumneavoastră cu ce ochi vedeți această propunere? Mulțumesc! și cred că ultima cerere a venit din partea domnului Margi. Domnul Maghi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-l felicit pe domnul vicepreședinte al Comisiei, pentru că nu aveți portofoliul cel mai ușor, și vă descurcați foarte bine și chiar cu foarte mult șarm o faceți. Însă aș vrea să vă întreb, pentru că din câte am fost uh, informată, uh, obiectivele ar trebui să fie voluntare pentru statele membre. Și aș dori să știu dacă este adevărat acest lucru și dacă da, pe ce mecanisme vă bazați ce mecanisme va crea Comisia, dacă e vorba de platforme sau ce altfel de instrumente vor fi folosite. O altă întrebare pentru dumneavoastră. Cum considerați că putem face pentru ca prețurile la energie să fie cât mai scăzute cu putință? Și pentru a asigura un nivel de competitivitate al Uniunii Europene. Iar pentru sursele de energie regenerabilă, cum putem promova acest domeniu? Și vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la obiective de susținere sectorială sau vă certați doar pe obiectivele de eficiență energetică? Mulțumesc! Vă mulțumim pentru întrebări și acum vom da cuvântul domnului uh, vicepreședinte. Vedeți că aveți mulți susținători în sală, așa că vă doresc succes! Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru întrebările foarte concrete și pentru interesul dumneavoastră. De multe ori când aud întrebarea, îmi dau seama uh, că noi la comisie ar trebui să facem mai mult, că nu dispunem de toate răspunsurile și tocmai acesta este principalul obiectiv al dialogului nostru deschis pentru a ajunge mai departe la niște politici elaborate. Și pentru aceasta mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru a răspunde doamnei Grostet. În prezentarea mea preliminară mă refeream la rezultatele diplomatice recente pe care le-am făcut alături de comisarul Caniete. Dânsul era în zona Mediteranei, unde a vizitat mai multe țări și aceasta era un proces care urma după platforma mediterană pe care a creat-o cu toate țările riverane Mediteranei pentru a lucra pe tema siguranței energetice, pentru o facilitare a interconectorilor și pentru a utiliza potențialul existent pentru energia regenerabilă în regiune. Și cred că acea vizită a fost una de succes și a transmis un mesaj foarte clar pozitiv din partea Algeriei și din partea altor țări din regiune care doresc să coopereze la proiecte concrete. Așa cum spuneați și dumneavoastră, există un potențial mare de utilizare a energiilor regenerabile, a energiei solare și așa mai departe. Deci, zona Mediteranei sunt convins că va rămâne o zonă cheie, o regiune esențială în ceea ce privește cooperarea în domeniul energiei pe viitor. Doamna Dali mă întreba despre procesul de decarbonizare, însă nu a fost singura care a făcut-o, pentru că dânsa a vorbit și despre problema transporturilor și alți membri ai Parlamentului European s-au referit la acest domeniu, așa că aș face câteva comentarii succinte, pentru că este vorba de o chestiune foarte largă și extintă, extinsă de care se ocupă Comisarul pentru Transporturi și vom coopera împreună pentru dezvoltarea și uh, funcționarea acestor um, centrale pentru combustibil alternativ și să vedem ce se va întâmpla și cu proiectele de infrastructură de viitor în special în domeniul transporturilor și procesul de electrificare care trebuie să fie o parte a acestei infrastructuri. Trebuie să ținem cont de situația actuală existentă în care se spune, da, nu voi cumpăra o mașină electrică pentru că n-am unde să o încarc sau companiile spun, da, noi nu vom construi aceste centrale de încărcare pentru că nu se vând destule mașini electrice. Deci până la urmă trebuie să găsim o soluție astfel încât să facem progrese atât din punctul de vedere al tehnologiei și să ne asigurăm că dacă utilizăm susținerea europeană pentru infrastructură, atunci să oferim și aceste surse de energie alternativă. Deci, de exemplu, centrale de încărcare sunt un astfel de exemplu. Ați vorbit și de analiza pe țară și de fișele pe țară pe care le pregătim. Și, într-adevăr, asta face Comisia, este o parte importantă a proiectului de Uniunea Energiei. Încercăm să vedem care sunt progresele făcute de statele membre în procesul de decarbonizare. Pe 18 iunie organizăm o conferință foarte mare pe dom domeniul acesta al decarbonizării pentru transportul rutier și vom utiliza feedback-ul pe care îl vom obține în urma acestei conferințe din partea tuturor celor implicați pentru a lucra alături de Colegiul de Comisari și pentru a dezbate cea mai bună soluție de implementare a acestor experiențe concrete într-o propunere legislativă. Și vom mai avea o întâlnire pe tema decarbonizării transporturilor înainte de vacanța de vară. Avem de gând să facem și revizuirea uh, în ceea ce privește emisiile mașinilor pentru CARS, însă pentru acest dosar e nevoie de multă muncă pregătitoare, de analize foarte solide. Încercăm să elaborăm și master planul pentru un sistem de transport inteligent, uh, să eliminăm, de exemplu, ambuteiajele. Știm ce se întâmplă pe drumul între Bruxelles și Strasburg când venim aici deci dacă am avea astfel de sisteme de transport inteligent sau sisteme de transport urban inteligent, am putea fi mai eficienți, am putea face economii de bani pentru a nu pierde atâta timp în ambuteiaje. Și atunci când discutam uh, sistemul ETS sau non-ETS, știți foarte bine că transportul trebuia să fie inclus în acest sistem non-ETS cu o singură excepție și anume cea a aviației, însă trebuia să lucrăm și cu ceilalți parteneri a noștri la nivelul ICAO, dar pentru aceasta e nevoie de o coordonare foarte bună. Ce altceva putem face în domeniul decarbonizării? Cred că se pot face foarte multe printr-o utilizare a tehnologiilor inteligente de încălzire și răcire, Acestea vor fi incluse în strategia noastră pentru încălzire și răcire. Acolo vom include toate aceste dosare de uh, decarbonizare, de asemenea pachetul pentru energii regenerabile și toate comunicările și munca pregătitoare care se vor referi la propunerea asupra eficienței energetice pe care dorim să o facem în 2016. Domnului Duncan vreau să-i mulțumesc pentru invitația pe care mi-a adresat-o de a vizita Scoția. M-am deplasat acolo de mai multe ori și o voi face cu plăcere și pe viitor. Sper, uh, bineînțeles, să ținem cont de specificitățile pe țară pentru că obiectivul nostru comun este acela de a avea o uniune a energiei, însă pentru aceasta avem nevoie de un cadru european puternic în care să introducem aceste elemente cheie pentru care să lucrăm împreună, să găsim o soluție între nivelul european și cel regional. Și aș spune că un prim comentariu ar fi că e nevoie de o abordare uh, provocatoare, dar vom reuși să obținem mai mult de la statele membre dacă punem mai multe resurse la oaltă pentru această tranziție energetică. Pentru doamna Tongresi Martinez, dumneavoastră vă referați la sărăcia energetică și ce putem face pentru a scădea prețul la energie. Bineînțeles, cea mai bună soluție ar fi să existe o mai mare competitivitate pe piață. Aceasta ar face ca cetățenii să poată alege cu adevărat de la cine să cumpere energia și cum să-și cheltuiască energia pe care o cumpără. De exemplu, să se utilizeze mai multe rețele inteligente, rețele care să scadă costul de distribuție a energiei. Și e adevărat că costul este foarte ridicat pentru cetățenii vulnerabili și de aceea avem nevoie de soluții bune în domeniul politicilor sociale. De exemplu, o asistență individuală din punct de vedere social, lucru care trebuie să se facă la nivelul statelor membre. Sunt de acord cu dumneavoastră 51 de milioane de cetățeni europeni nu sunt în stare să-și plătească factura la energia electrică, și aceasta este o problemă uh, socială importantă. Dumneavoastră v-am răspuns deja când am răspuns doamnei Dali în ceea ce privește decarbonizarea și în ceea ce privește termenele stabilite și uh, subvențiile care dăunează mediului. Trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt într-adevăr implementate în ceea ce privește dependența de energie. Și nordul Africii. Cred că acestea sunt surse de aprovizionare energetică importante pentru Europa, dar ar trebui să ne asigurăm să nu depindem atât de mult de aceste surse. Vom avea gaze venind din Marea Caspică și cred că aceasta ar putea crește eficiența energetică în programele noastre. Vom putea utiliza și mai mult sursele noastre interne, cum ar fi, de exemplu, uh, energia solară sau cea eoliană și am putea avea niște uh, strategii pentru gaz lichefiat mai bune și vedem care sunt noile tendințe pe piața globală. Gazele, ca și petrolul, devin uh, o materie primă la nivel global. Am văzut că prețul spot pentru GPL era mai scăzut decât cel pentru gaze, deci va trebui să studiem foarte atent aceste tendințe, însă dacă dorim să avem o viziune strategică, trebuie să ne asigurăm că mixul nostru energetic este unul echilibrat și să nu devenim prea dependenți de o anumită sursă, așa cum s-a reamintit aici și așa cum a fost Europa în trecut pentru o bună perioadă de timp. În ce privește gazele de șist, cred că situația este diferită față de Statele Unite. Condițiile geologice, aș spune, sunt diferite de asemenea, uh, din punct de vedere al opiniei publice, situația este cu totul diferită în ceea ce privește fracking-ul. Și de aceea, cred că abordarea pe care noi am prezentat-o, în care statele membre sunt cele care decid dacă utilizează sau nu această tehnologie, însă dacă o utilizează să utilizeze tehnologia cea mai avansată, cea mai dezvoltată din punct de vedere al mediului, Această condiție este extrem de importantă. Cred că pentru europeni mediul este important și a, pentru opinia publică în general lucru care nu se întâmplă în Statele Unite și ar trebui să ținem cont de acest aspect. Dacă am dori să utilizăm sau dacă am utilizat mai multe tehnologii, Cred că am reușit mai multe și am avea rețele europene inteligente um, în acest domeniu. Pentru că dacă am utilizat tehnologia pe care o avem deja în Europa, am fi mult mai eficienți și am face economii mult mai mari, am uh, reduce foarte mult emisiile de dioxid de carbon, am avea prețuri mai bune și un mediu mai sănătos de asemenea. Pentru domnul Peterle, aș vrea să vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră, care este mai degrabă tehnică, așa că v-aș mulțumi dacă mi-ați trimit-o și în scris, ca să o putem analiza cu atenție. Dacă vă referiți la politicile noastre vers și politicile de eficiență energetică, noi încercăm să le proiectăm pe întregul buget european, deci pe toate uh, um, anvelopele bugetare pentru a avea aceste obiective în proporție de 20% pentru a susține politicile verzi. Bineînțeles că toate acestea trebuie să fie compatibile cu politicile noastre uh, rurale care sunt deja implementate. Pentru doamna Gutenland, planul de investiții al domnului Juncker. E clar că eficiența energetică este unul din domeniile în care se așteaptă susținere și ar fi bine să dispunem de proiecte bune care să treacă de primul screening, să-și găsească finanțarea necesară și cred că aceasta este o prioritate pentru multe din municipalități și pentru mulți dintre primarii noștri care știu că doresc să uh, primească susținere din partea planului de investiții Juncker și să se ajungă la proiecte cu băncile de investiții pentru a face proiecte comune, astfel încât uh, să se dezvolte mai rapid acest uh, sistem de finanțare rapidă. Sunt uh, convins că și pe viitor se va dori foarte mult o participare la acest fond. De asemenea, vreau să vă asigur că proiectul GPL este unul foarte important pentru noi și, de asemenea, îmbunătățirea securității energetice în zona adriatică. Avem chiar o întâlnire în iulie în Croația, unde vom îmbunătăți planul de acțiune pentru 14 plus 1 proiecte de interconectare, așa cum le numim noi, astfel încât ele să fie adoptate la nivel politic, să vedem unde ne aflăm la acest moment și dacă aceste proiecte vor fi implementate să creeze condițiile necesare pentru ca toate țările din regiune și chiar și țările care nu sunt membre ale UE să poată beneficia de această apartenență la um, planul de energie comunitară și pentru a reduce dependența excesivă de o sursă unică pe care o au la ora actuală. În ceea ce privește suveranitatea mixului energetic, cred că aceasta trebuie respectată, însă avem nevoie și de obiective comune și există și decizia Consiliului din 2013 care a găsit o soluție la acest echilibru și, practic, de acolo plecăm și noi cu propunerea noastră. De fapt, ne centrăm pe tehnologiile CCS și CCT în toate politicile noastre, astfel încât să ajungem la rezultate tangibile. Referitor la litigiul cu Gazpromul, aceasta ține de competența doamnei Vestager, colega mea, eu, din câte știu, Gazpromul a reacționat destul de pozitiv la această anchetă antitrust, a răspuns Comisiei Europene și acum trebuie să permitem ca procedura să meargă mai departe și vom vedea dacă Gazpromul va prezenta dovezile necesare și ce concluzii va trage Comisia Europeană. Domnul Belet se referea la reforma sistemului ETS Dânsul cunoaște foarte bine acest dosar. Dacă e vorba de uh, redistribuția veniturilor opționale, în principiu vom ține cont de pozițiile de intrare ale statelor membre. 90% din venituri vor merge către toate statele membre și 10% către statele membre cu venituri mai mici pentru a susține tocmai o modernizare progresivă din punctul de vedere al tehnologiei pentru aceste state. De asemenea, fondul de inovație va fi utilizat și fondul de modernizare pentru ca toate tehnologiile și centralele învechite să fie modernizate și să nu mai aibă atâtea emisii de dioxid de carbon așa cum se întâmpla înainte. Deci pentru aceasta se va utiliza o tehnologie modernă care va fi introdusă mult mai rapid. Și pentru uh, compatriotul meu, domnul Nagy, aș vrea să vă informez că studiile actuale în ceea ce privește uh, cumpărarea de gaze arată cum această cumpărare ar putea fi organizată, dacă ar trebui să fie agregată, dacă ar trebui să fie utilizată în situații de criză, însă rezultatele studiului vor fi gata doar în luna septembrie sau chiar octombrie și atunci vă voi putea informa cu mai multe detalii asupra rezultatelor și felul în care acesta ne va afecta propunerile pe viitor. Referitor la prețurile la energie și eficiența energetică, acestea sunt domenii pe care le vom include în propunerile legislative ce vor veni și la care am făcut deja referință de mai multe ori. Sper să ajungem la soluții bune printr-o uh, mai mare concurență, pentru a face o mai mare presiune pe piață, pentru a scădea prețurile și acest lucru va fi susținut în programul nostru legislativ. Domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați oferit oportunitatea să răspund la toate aceste întrebări. Vă mulțumesc to you, not only for your presence, but also for... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc nu numai pentru prezența dumneavoastră, ci și pentru răspunsurile care au fost înaintate de către membrii comisiei noastre și cred că acum putem să încheiem ședința noastră. Vreau doar să amintesc faptul că următoarea ședință va avea loc în data de 26 mai la Bruxelles și nu mai aveam alt punct pe ordinea de zi. Vă mulțumesc tuturor și vreau să mulțumesc domnului uh, comisar și vicepreședinte Șefcovici pentru timpul acordat.